depus, deci declar adoptată poziția Consiliului, conform articolului 74 din regulament. Președintele va semna această decizie împreună cu președintele Consiliului în această după-amiază. Trecem la raportul Moreira privind regimul comunitar de control al exporturilor, transferului serviciilor de intermediere și tranzitul de produse cu dublă utilizare. Nu a fost depusă nicio propunere de respingere și niciun amendament, deci declar adoptată poziția Consiliului. Trecem la votul raportului domnului Langen privind produsele derivate, instrumentele financiare derivate și dau cuvântul mai întâi Comisiei înainte de vot. Domnul Tajani. La comision... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Comisia salută acordul politic, dar ar dori ca în procesul verbal să apară mențiuni ce privește o dispoziție a textului. Comisia consideră că articolul 67, alineatul 3, trebuie să fie eliminat. Potrivit părerii Comisiei, articolul 290 uh, trebuie să fie interpretat că este autonomă în pregătirea actelor delegate. Considerentele standard despre avizele experților incluse în protocolul de acord dintre cele trei instituții reflectă această interpretare. Este așadar inacceptabil și contrar articolului 290 să se meargă dincolo de considerentul prevăzut de protocolul de acord și să se introducă o obligație de a consulta expert atunci când este vorba despre o dispoziție de natură materială. Mulțumesc domnului Taiani, acum are cuvântul domnul Lange. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este vorba aici de o chestiune juridică pe, și președintele Comisiei Juridice va lua poziție în curând. În cele două instituții care legiferează se respinge acest amendament pentru că și Consiliul l-a respins deja. Dați-mi voie să fac câteva observații în legătură cu acest proiect. Astăzi, prin acest regulament privind instrumentele financiare derivate, ne adresăm unui punct foarte important uh, legat de piață. La trei ani după falimentul Lehman, trebuie să ne asigurăm că uh, derivatele extrabursiere sunt înregistrate în mod centralizat cu notificări. Știți că volumul a fost de 708 de miliarde de dolari americani, adică de patru ori mai mult decât uh, produsul intern brut al statelor membre. Cred că putem prin această prin acest raport să aducem puțină claritate în acest domeniu întunecos și să eliminăm pe viitor incertitudinile. De aceea am fixat reguli foarte stricte, exigențe foarte severe pentru a reglementa mai ales uh, sancțiunile pentru state terțe. Și doresc să mulțumesc tuturor colegilor de pe acum și de asemenea comisarului Barnier și comisiei în general. E păcat că regulamentul Uh, că votul privind un regulament atât de important nu ne permite o dezbatere aprofundată. De fapt, există niște trialoguri neoficiale, tot mai numeroase, care ar justifica modificarea regulamentului. A avut loc o dezbatere în iunie 2011, au avut loc trialoguri, s-au obținut rezultate. Cred că trebuie să fie modificat regulamentul. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Langen. Doamnă Bowles, ați cerut cuvântul. Vă mulțumesc. Am ascultat ce a spus uh, comisarul în ce privește articolul 67, alineatul 3, însă nu avem intenția să renunțăm la acesta. Articolul spune că înainte de a fi adoptat un act delegat, comisia are obligația să consulte ESMA. ESMA nu este un expert dintr-un stat membru, este o autoritate independentă de reglementare și, având în vedere faptul că este un organism independent, că nu ține de niciun fel de stat membru și că nu există o obligație impusă, nu suntem de acord cu părerea Comisiei, cum că se încalcă articolul 290 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene sau protocolul dintre cele trei instituții. Și vreau ca acest lucru să figureze la procesul verbal. Mulțumesc. Trecem acum la votul acestui raport și începem cu amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea astfel modificată pentru, împotrivă, abțineri, un vot mic în spate, se adoptă propunerea legislativă. Acum vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Le vot e fermé. S-a închis votul. Et se adopte. Se adoptă. Felicitări au raporteur. Felicitări raportorului. Trecem acum la raportul doamnei Moran Chartier. Examinăm propunerea de directivă. Avem un amendament 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea astfel modificată pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea, eh, Propunerea de rezoluție legislativă, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu majoritate foarte mare felicitări doamnei raportor. Raportul domnului Casa privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor. Vă atrag atenția asupra faptului că amendamentele 12 și 14 nu vizează toate versiunile lingvistice, deci nu vor fi votate conform articolului 157, alineatul 1 din regulament. Voi găsi cu cei interesați o soluție lingvistică adecvată. Propunerea de regulament, mai întâi amendamentele în bloc, de, 2, de la 2 la 11, 13 și 15 la 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări! Mă scuzați și votul propunerii astfel modificate. Vot prin ridicarea mâinii pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă și propunerea legislativă, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu mare majoritate felicitări raportorului. Raportul domnului Vogan privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul 2013. Examinăm propunerea sa de rezoluție. Și începem cu textul inițial la alineatul 2, vot prin apel nominal. Uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 2. Prin ridicarea mâinii pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4, prin ridicarea mâinii, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 6. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Întreaga rezoluție prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Nu s-a deschis? Bine, atunci se deschide votul. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă foarte bine. Felicitări raportorului. Trecem la raportul doamnei Matera privind Fondul European de Ajustare la Globalizare. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum rezoluția prin apel nominal. S-a deschis votul, se va deschide votul, s-a deschis, s-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportoarei. Raportul domnului Lamassoure privind modificarea regulamentului de procedură ținând cont de evoluția relațiilor Parlamentului European cu instituțiile care reprezintă guvernele naționale. Amendamentele de la 1 la 6 ale Comisiei pentru împotrivă abțineri se adoptă Votul privind propunerea pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări raportorului. Domnul Liberatski, domnul Migalski, mă scuzați, înainte de votul privind Bielorus, Belarusul are o, ceva de spus. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Așa cum aduceți probabil aminte, în urmă cu două săptămâni la Strasburg am amânat votul în ce privește declarația despre Belarus. O zi după ce domnul Lukashenko nu a acceptat să uh, grațieze pe cei care au participat la demonstrațiile din Minsk amânarea acestui vot a fost uh, percepută ca fiind o slăbiciune a noastră și, din păcate, am avut uh, dreptate pentru că o zi după ce am uh, amânat acest vot, cele două persoane au, și-au pierdut viața și eu nu fac decât să-mi întăresc convingerea despre felul în care trebuie să-l tratăm pe domnul Lukashenko. Nu ne mai putem permite să dăm înapoi, pentru că trebuie întotdeauna să apărăm dreptul poporului din Belarus să trăiască în demnitate și vă rog foarte mult să votați pentru această rezoluție. Mulțumesc! Domnul Protasievici dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Foarte succint. Aș vrea să fac referire la ce a spus domnul Migalski. Sunt de acord cu dumnealui atunci când lansează apelul să votăm această rezoluție și să votăm toate amendamentele, dar nu sunt de acord cu evaluarea situației pe care a făcut-o dumnealui. Nu cred că a fost uh, o slăbiciune din partea noastră și că din cauza amânării acestui vot au avut loc uh, execuțiile. Deja înainte ca noi să luat această decizie fuseseră uh, executate mai multe persoane și chiar și persoanele pe care le-a evocat uh, stimatul domn deputat au fost executate în secret. Nu știm exact unde a avut loc uh, executarea lor. Deci nu credem că putem să spunem că a fost vina noastră. Noi ne-am fi dorit să se schimbe situația în Belarus. Din păcate nu uh, s-au petrecut astfel lucrurile, dar oricum vă invit astăzi să votați pentru rezoluție. Sur une Domnul Vigenin dorește să ia cuvântul. Da, este o moțiune de da, este o moțiune de respectare a regulamentului, nu vreau să comentez. Eu susțin ce a spus domnul Protasievici, însă ieri seară s-au introdus voturi pe părți la amendamentul 2 și 6 și grupul socialiștilor din această cauză nu a putut să reacționeze, dar aș vrea să cer vot prin apel nominal pentru partea a doua la ambele amendamente, pentru că e vorba de pedepsa cu moartea, o chestiune fundamentală pentru Uniunea Europeană și avem o șansă să ne arătăm din nou angajamentul față de abolirea pedepsei cu moartea și doresc să o facem într-un mod clar și transparent. Are cineva obiecții față de un vot nominal la partea a doua amendamentelor 6 și 2? Sunt obiecții? Da, aveți cuvântul. Doamnă, eu mă opun la votul prin apel nominal pentru că s-a mai întâmplat înainte să existe o, există o procedură clară pentru solicitarea unui vot prin apel nominal. Dacă acești oameni vor, vor un astfel de vot, n-au decât să-l ceară. Dacă permitem acum vot prin apel nominal pentru că a cerut cineva, n-avem decât să cerem fiecare un vot de acest fel la fiecare bucățică care ne interesează. Domnul Patten are 40 de persoane care îl susțin în cererea sa de respingere a votului prin apel nominal? Nu. Atunci se acceptă și trecem... On compte, on compte. Numărăm, numărăm.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 Abțineri. Se adoptă. Numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Rezoluția astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și felicitări raportorului. Acum Trecem la propunerile de numiri în Comisia Specială pentru Criminalitate Organizată, Corupție și Spălare de Bani. Nu a fost depus niciun amendament, așadar considerăm că persoanele propuse au fost numite. Trecem acum la raportul domnului Lambsdorp despre Fondul European pentru Democrație. Îl supun la vot, nu sunt amendamente, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul punct pe ordinea de zi, raportul privind extinderea pentru Serbia. Dau cuvântul domnului Cacin. Domnule Cacin, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, am fost informat de faptul că Serbia încă nu a trimit încă nu a trimis acordul semnat în ce privește controlul frontierelor către domnul Robert Cooper, care este facilitatorul UE pentru Kosovo. Pe data de 24 februarie, în, în timpul dialogului cu uh, Priștina, Serbia și-a luat acest angajament și tocmai datorită faptului că și-a luat angajamentul, a primit statutul de țară candidată. Belgradul încă nu și-a îndeplinit promisiunea. Implementarea acestui acord IBM este de cea mai mare importanță. Și atunci, lansez un apel către Serbia să-și uh, respecte angajamentul și să își uh, îndeplinească partea sa din acest acord. Și vreau să mulțumesc și colegilor mei pentru munca constructivă asupra acestui raport. Președinte, mulțumim, domnule Cacin. Trecem la vot. Începem cu amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6 este caduc. Numărul 4. Acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 este caduc. Trecem la 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul numărul 9, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Numărul 10, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Numărul 12, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Numărul 2, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Rezoluția astfel modificată prin vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări raportorului. Trecem la propunerea de rezoluție despre extinderea pentru Kosova. Doamna Lunacek a cerut cuvântul. Je vous la donne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. I would first of all want to... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau mai întâi să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea de care ne-am bucurat pentru redactarea acestui raport, care este foarte important pentru Kosovo și aș vrea să fac două observații. Având în vedere faptul că raportul a fost votat în urmă cu două luni la Comisia AFET și de atunci s-au întâmplat mai multe lucruri în Kosovo și în vecinătatea Kosovo, ca de exemplu dialogul pozitiv între Serbia și Kosovo, apoi concluziile Consiliului despre perspectiva de integrare europeană a Kosovo, atunci am depus uh, mai multe amendamente, 11 mai precis, pentru a evoca aceste amendamente. A existat o cerere din partea grupului socialist și democrat în ce privește amendamentul numărul 13, care vorbește despre rezultatul dialogului. Eu cred că faptul că acest amendament intervine chiar la început nu este potrivit ar trebui să fie votat după alineatul 2. În alineatul 2 se vorbește despre acest dialog și atunci vreau să rog raportorul și grupul socialiștilor și democraților să accepte, ca să spun așa, această repoziționare a acestui amendament. În cazul în care grupul uh, socialiștilor și democraților nu acceptă acest lucru, am să vă rog să votați împotrivă, pentru că aceste aspecte sunt menționate în alineatul 2. Domnul Rucec a cerut cuvântul. Doamnă președinte, noi nu suntem de acord cu această repoziționare a amendamentului, vrem să se voteze așa cum este lista de vot acum. Bine, atunci propunem la vot, spune președinta. A, dumneavoastră sunteți autorul, da, deci lucrurile rămân astfel și cererea doamnei Lunacek este respinsă. Supun la vot așadar amendamentul numărul 13. Cine este pentru? Qui est contre? Împotrivă. Este respins. Vreți să verificăm? Amendamentul numărul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul numărul 14. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă?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 Se adoptă. Trecem la amendamentul numărul 15. Vot cu ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 3. Cu un amendament oral al doamnei Lunacek. Cine este pentru? Doamna Lunacek, uh, ați renunțat la amendamentul oral? Da, bine. Deci, scuze, aveți cuvântul, doamna Lunacek. Credeam că pentru că articolul zece este menționat în text, nu e nevoie să-l mai menionez și eu. E vorba de ultimele evenimente din ultimele două, trei zile din uh, care sau deci care ar trebui să fie și ele incluse în raport. Și zice așa, salută faptul că Comisia dorește să facă un studiu de fezabilitate pentru acordul de stabilizare și asociere cu Kosovo și UE, ține cont de concluziile din 28 februarie 2012 și salută mai ales lansarea oficială a acestui studiu de către comisarul Füle pe 27 martie 2012 la prima întâlnire a Consiliului Național pentru Integrare Europeană al Kosovo și speră că acest proces să se termine cel târziu în toamna anului 2012. Are cineva obiecții la acest amendament oral? Nu? Atunci votăm astfel. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri.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 Vot cu ridicare mâncii Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul numărul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm întreaga rezoluție, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem la rezoluția despre raportul privind extinderea pentru Turcia. Amendamentul numărul 17. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. La amendamentul numărul 26 este un amend amendament oral din partea doamnei Omen Reuten. Cineva are vreo obiecție? Puteți să-l prezentați, doamna Omen Reuten. Unde sunteți? Aveți cuvântul. Aș vrea să adaug comunități etnice și religioase. Deci adăugarea pe care vreau eu să fac și comunități religioase. Se opune cineva acest amendament oral? Nu? Atunci votăm. Vot pe părți la prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Verificăm a doua parte de la amendamentul numărul 26. Să deschis votul. S-a închis votul și se respinge. A treia parte. Cine este pentru? Împotrivă. Împo abține, Se respinge. A patra parte. Cine este pentru? Împotrivă. Da, trebuie să verificăm a patra parte de la amendamentul 26. Să deschis votul. Le vot est fermé. S-a închis votul. Se adoptă. Nous passons maintenant à... Trecem acum la amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 1. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Votăm cu apel nominal la acest amendament. Votul 1. Amendamentul 1. Cine... Ă, s-a deschis votul. Le vot e fermé. S-a închis votul și se ă, respinge. 16. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 13 pe părți, prima parte, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Partea a doua, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 18 de cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 11. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14. Pentru, avem un amendament oral din partea domnului Obiuls. Vreți să prezentați acest amendament? Da, mulțumesc. Aș vrea să citesc în engleză textul amendamentului. Condamnă atacurile recente ale birourilor europene ale ziarelor turcești și cere ca să existe o investigație în legătură cu aceste atacuri. Da, domnule Lansdorf, doriți să luați cuvântul? Micro. Cu microfon, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul meu a introdus amendamentul inițial. Ne pare rău că nu se poate să numim ziarul Zaman în acest um, amendament, pentru că acesta a fost uh, atac, cinta atacurilor în toate orașele europene și de aceea vom încerca totuși să subliniem acest lucru pentru a sublinia de asemenea și că libertatea presei este un lucru extrem de important pentru noi. E cineva împotriva acestui amendament oral? Nu. Bine, atunci îl preluăm. Și votăm așadar 14 cu amendamentul oral. cinei pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5 acum. cinei pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 19. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se rejeté. L'amendement 4 qui se respinge. Amendamentul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul uh, la paragraful 39. Prima parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 15. Acum, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 20D. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 24. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 21. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alineatul 48, textul original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Amendamentul 27, vot pe părți, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Aliniatul 50, text original. Cine-i pentru? Împotrivă? Ab... Vă rog mai clar, sau sunteți obosiți. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 7. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e foarte clar, deci vot electronic. Vă rog, verificăm 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 9, pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 22, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 23D, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 10. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 58. Avem un amendament oral din partea domnului Dartmouth. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, fără microfon, domnul Dartmouth. Aprindeți microfonul, vă rog că nu i-a prins. Așa, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să citesc amendamentul, e foarte scurt. Consideră că negocierile pentru aderare ale, uh, cu Turcia ar trebui să fie suspendate până când Turcia nu încheie acordul de liberalizare a vizelor pe care l-a semnat în 2009 cu regimul președintelui Siriei, Bashar al-Assad amendement oral. Amendament oral, așadar. Există obiecții? Bun, acest amendament oral nu poate fi uh, acceptat pentru că sunt peste 40 de persoane în picioare. Doamna Omen Reuten, vreți să vorbiți? Vă rog, vă dau cuvântul atunci. Vă rog, liniște. Madame Reuten, vous avez la parole. Un peu de calme. Doamna Reuten, aveți cuvântul. Doamna președinte, aceasta nu are nicio legătură cu modificare orală a textului. Este un amendament uh, normal care trebuia să fi fost introdus prin procedura normală și sunt împotrivă. Alors on passe au vot final. Bine, trecem la votul final atunci. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Le vot est fermé. S-a închis votul. și se adoptă cu majoritate clară. Felicitări raportorului. Trecem acum la votul cu privire la rezoluția pentru extinderea Uniunii către Montenegru. Cine este pentru primul amendament 2? Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 3. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5, cine pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 6, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum totalul. Cine vot cu apel nominal? S-a deschis votul. S-a închis. S-a închis acum și se adoptă. Iar acum ordinea de zi cere votarea asupra raportului domnului Bodu în cadrul de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Nu e foarte clar. Haideți să votăm electronic acest amendament. S-a deschis votul. Le vot euh, est fermé. S-a închis votul și se adoptă. Domnule Bodu, aveți un amendament oral la 1, nu? Aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să adaug cuvântul voluntar la punctul 18a pentru a fi mai clar termenul. Mulțumesc. Ah, bine, atunci votăm uh, unul cu amendamentul oral. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 2, 3. A, nu, se dorește o verificare. Bine, bine, verificăm. Verificăm, s-a deschis votul. Le vot est fermé. Și s-a închis. Se respinge. Amendamentul 3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum uh, rezoluția totalitatea asta. cine pentru? Împotrivă. Nu-i foarte clar. Haideți să votăm cu vot electronic. Deci votăm rezoluția acum. Le vot qui était ouvert est en... Votul care fusese deschis se închide acum și se adoptă. Felicitări domnului Bodu. Trecem acum la raportul doamnei Ivanova despre Banca Europeană de Investiții. Amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Alineatul 39. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Alineatul 80. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 abțineri, se adoptă. Vă rog, mai, mai dinamice brațele. 95. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 101 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 114 vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Nu, acum votăm uh, rezoluția. Cine este pentru? Împotrivă. Domnul Goebbels, un punct uh, de procedură. Doamna președinte, mi se pare că ați mers cam repede la votul pe al doilea alineat de la uh, 89. Vă rog să verificăm electronic al doilea alineat. Îmi pare rău, s-a adoptat, nu mai putem să uh, facem așa cum spuneți dumneavoastră, deci trecem la votul final pentru... Contre. Împotrivă. Abțineri se adoptă. raport. Trecem acum la raportul Vălean, raportul privind cetățenia UE în 2010. Amendamentul 1 pe părți. Prima parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Partea a doua acum. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Alineatul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alineatul 30. Pe părți. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Nu-i foarte clar. Supun la vot electronic partea a doua. Vot cu apel nominal. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Într-adevăr, se adoptă de la două voturi. Considerentul I, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum, verificare? Bine, verificăm uh, considerentul I. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Și acum uh, votăm rezoluția în totalitatea sa. Vă rog, cu mâinile sus, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem acum la explicațiile de vot. Domnule Lambsdorff, aveți cuvântul. Vă rog să faceți liniște. Pe listele de votare, raportul meu a fost trecut ca raport de inițiativă, din proprie inițiativă, dar din punct de vedere al procedurii, e vorba de o recomandare către Consiliu. Nici n-ar fi trebuit să votăm acest uh, raport conform procedurii, pentru că acesta este considerat adoptat dacă nu a existat amendamente din partea grupurilor politice. Vă rog să corectați acest lucru în documente. Mulțumesc! Merci, monsieur Lambsdorff, sera pris en compte. Vă mulțumesc, domnule Lambsdorff. O, o să ținem cont de ceea ce ați spus. Acum trecem la explicațiile de vot.